pe 26 mai 2016. Stimate colegi, stimați colegi, cum ar regret am aflat ieri că a decedat colegul nostru Gianluca Bonanno. El, începând cu anul 2014, a fost membru al Parlamentului, membru al Comisiei ITRE, ca și membru al delegației, delegației interparlamentare pentru uh, AKP. Domnul Bonano a decedat ieri uh, în uh, cadrul unui uh, teribil accident rutier și a uh, murit imediat. A fost primar. Soția lui s-a aflat cu domnul Bonano în mașină, dar a supraviețuit accidentului. Mulți au fost copleșiți de această veste tragică. În aceste ore grele pentru soția sa. Suntem alături de domnia sa, îi dorim sănătoșire grabnică și suntem alături de familia domnului Bănano. Vă rog să păstrăm un minut de reculegere. Mulțumesc. Procesul verbal al ședințelor din 25 și 26 mai au fost distribuite. Există obiecții?